Good morning, ladies and gentlemen. We have already... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. 32 de membri ai comisiei noastre sunt prezenți, deci cred că putem începe reuniunea comisiei din această dimineață. Primul punct de pe ordinea de zi sunt voturile. Sper că toată lumea are cartela de vot. Da. Trecem la primul raport al domnului Ramon Luis Valcarcel Siso, Politica de coeziune și strategii de cercetare și inovare pentru specializarea inteligentă. Strategiile de cercetare și inovare sunt uh, deosebit de importante pe perioada 2014-2020 pentru că sprijină concentrarea tematică și programarea strategică a fondurilor structurale europene și duc la o sporire a orientării înspre performanță a punerii în aplicare la fața locului. În funcție de punctele forte și oportunitățile existente în fiecare regiune, obiectivul este de a crea creștere bazată pe cunoștință, nu doar în uh, regiunile mai bine dezvoltate, dar și în regiunile rurale. În februarie, domnul Valcarcel ne-a prezentat proiectul de raport 137 de amendamente au fost depuse până la termenul limită de, de 24 februarie. Raportorul a propus un număr de amendamente de compromis. Înainte de a trece la vot, aș dori să-l întreb pe raportor dacă dorește să ia cuvântul. Domnule Valcarcel, doriți să interveniți? Vă mulțumesc, doamnă președintă. Intervenția mea va fi una foarte scurtă. Aș dori să mulțumesc din inimă tuturor celor care au contribuit cu propriile idei, cu amendamentele depuse la acest raport, astfel încât textul original să fie îmbunătățit. Vă mulțumesc din nou tuturor pentru că ați contribuit la obținerea celui mai bun text posibil. Vă mulțumesc. Trecem la vot acum. Alineatul 1, amendamentul 26, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, spun la vot amendamentul 32 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 33 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 64 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 84 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 89 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 100 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 103 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 104 acum, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 121 pentru, împotriva, abțineri, să respinge. 120, 122 acum pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 124 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, țineri, se adoptă. Amendamentul 127 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 128 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 129 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Prin, verificăm prin vot electronic amendamentul 133. S-a deschis votul. Disclosed. S-a închis votul. Se adoptă. Mm, cer scuze, spune doamna președintă. Amendamentul 134. Cine este pentru? Împotriva abținerii. Se adoptă. 135. Pentru, împotriva, abținerii. Se respinge. Amendamentul 136 pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. Amendamentul 137 pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă.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 amendamentul 12 la considerentul AB pentru împotriva abținerii. Se respinge. Amendamentul 13 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotriva abținerii se respinge. Amendamentul 15 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul D, amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul D, amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Supun acum la vot întregul uh, raport. S-a deschis votul. Disclosed. S-a închis votul. Și se adoptă. Felicitări, domnule Valcarsan. Okay, now we continue with uh, the report. Uh... Trecem acum la raportul privind implementarea obiectivului tematic, îmbunătățirea competitivității, competitivității întreprinderilor mici și mișlocii. Raportul de implementare al uh, Comisiei privind implementarea obiectivului tematic îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, articolul 9 alineatul 3 din regulamentul privind dispozițiile comune, discută provocările principale legate de implementarea obiectivului tematic 3 în programare. Acest raport evaluează cât de departe s-a ajuns cu punerea în aplicare a obiectivului tematic 3 pentru a ține seama de prioritățile relevante de investiții, de uh, condiționalitate, condițion, criteriile de condiționalitate ex ante. În raportarea noastră, doamna D'Amato ne-a prezentat, raportul ne-a prezentat raportul în februarie, au fost depuse 117 amendamente, raportarea a propus și câteva uh, amendamente de compromis. Vă dau cuvântul, doamnă D'Amato, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau doar să mulțumesc tuturor celor care au vrut și au putut să coopereze la redactarea acestui raport pe care ni l-am dorit cu toții foarte mult. Sperăm că totul o să meargă bine și eu cred că toți parlamentarii care și-au trimis amendamentele au primit satisfacție. Munca s-a desfășurat foarte bine. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mrs. Creel wanted the floor. Vă mulțumesc. Doamna Kell dorește să ia cuvântul. Am o scurtă rugăminte. Există câteva amendamente care conțin cifre și nu este precizată uh, sursa, doar 13,9% din IMM-uri participă la comerțul în afara Uniunii Europene. V-aș ruga pur și simplu să recurgem la o verificare tehnică a veridicității acestor uh, cifre, respectiv a sursei de unde au fost luate, dacă aceste amendamente vor fi adoptate. Vă referiți la cifrele din raport sau la cifrele din lista de vot? Doamna Crel, există câteva amendamente, de exemplu amendamentul 37 unde se, se face trimitere la cifre fără a fi numită sursa pentru aceste cifre. Mie mi se pare corect, să, mi se pare mai bine ca aceste cifre să fie verificate. Tocmai de aceea aș dori să rog secretariatul, dacă este posibil, să verifice aceste cifre. Eventual, autorii amendamentelor respective ne pot, ne pot spune de unde au preluat cifrele respective. Nu aș dori să ajungem în plenară cu uh, cifre neverificate. Doamna președinte, avem o problemă pentru că dacă adoptăm raportul astăzi, nu-l mai putem modifica ulterior. Am avut ocazia de a purta dezbateri pe marginea acestui raport. Astăzi este supus votului, deci nu mai putem discuta conținutul acestuia. Doamna Crel, însă, în mod normal, în plenară, se spune că este nevoie de anumite adaptări, alinieri tehnice, sau poate doamna Damato ne poate explica puțin situația. Problema este că eu nu știu de unde provin aceste cifre și nu am putut să le verific. Drept urmare, mă gândesc că trebuie să există o posibilitate de verificare a acestor cifre. Și înaintea votului, doream să spun acest lucru foarte clar, sunt cu totul de acord cu conținutul amendament, amendamentului respectiv. Mi-aș dori pur și simplu o verificare tehnică a cifrelor respective înaintea votului uh, din, din plenară, cel puțin. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Doamna Damato, put, puteți să ne clarificați, vă rog, aceste cifre din amendamente? Asigurare la... Pot să dau asigurare colegei cum că echipa și secretariatul, toți colegii au făcut astfel încât ca aceste cifre să provină din datele statistice oficiale ale Comisiei. Dacă doamna dorește și mai multe asigurări și o înțeleg, atunci eu pot să vă trimit documentația care a servit pentru a ajunge la aceste date. Deci ca să aveți mai multe detalii în acest sens. okay for you, Mrs. Sunteți de acord cu această soluție, doamnă Carel? Da, foarte bine. Deci, doamna D'Amato vă va distribui aceste informații dumneavoastră și colegilor care sunt uh, interesați de aceste cifre în legătură cu sursele acestor informații, acestor cifre menționate în raport. Și putem trece acum la votarea raportului. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40. Este caduc. Nu. Trecem Compromisul 2. Acum cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Doriți să verificăm? Verificăm amendamentul 55. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. And it is adopted. Și se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă supun la vot acum amendamentul 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Foarte bine. Verificăm, amendament, verificăm amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul nou. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, trebuie să repetăm votul pentru că compromisul nou are două părți. Prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 acum. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 78, vot pe părți. Nu, îmi cer scuze, sunt la președinte, votăm doar prima parte. Cine este pentru? Nu, trecem la compromisul 7, Încerc scuze. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Compromisul 8. Pentru? Abțin, împotriva abțineri? Se respinge. Nu este posibil. Deci haideți să verificăm compromisul 8. Vot electronic. S-a deschis votul. The vote is S-a închis votul. Și da, se adoptă, bineînțeles. E un amendament de compromis. Amendament 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 101. Da, vă rog? Păi, da, da, nu a devenit caducă prima parte de la 78. Pe lista mea de votare scrie că dacă se adoptă compromisul 6, cea de-a doua parte a lui 78 e acoperită, practic. Da, aveți dreptate, spune doamna președinte. Așa am încercat să fac. Dar, da, da, da, aveți dreptate. Ne întoarcem, deci, la amendamentul 78, unde avem vot pe părți și trebuie să votăm prima parte. Deci, prima parte de la 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare. Verificare electronică la prima parte a amendamentului 78. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă. Deci putem trece, ne putem întoarce acum la amendamentul 101. Da? E corect? Bun. Deci, amendamentul 101. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 156 pentru, pe, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la amendamentul 156. Am deschis votul. Vot închis și se respinge. Amendament 157. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri,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 a, verificăm, verificăm electronic. La 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se se adoptă. Amendament 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 37 pentru, împotrivă, abțin, abțineri, Verificare electronică la amendamentul 37. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendament 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la vot fin votul final. Vot electronic. Vot deschis. Am închis votul și se adoptă. Felicitări, doamnă D'Amato. Trecem acum la activitățile, impactul și valoarea adăugată a Fondului European de Ajustare la Globalizare în perioada 2007-2014. Comisia EMPL este comisia responsabilă pe fondul de stare la globalizare ă, Coordonatorii regii sunt uh, consultați prin procedura scrisă, Comisia EMPL um, se bazează pe un raport independent uh, în privința acestui fond în perioada 2007-2014. Acest document se bazează pe informațiile din partea statelor membre, și uh, face o serie de recomandări în privința utilizării acestui fond. Raportor este domnul Tamas Deutsch și a reprezentat acest aviz în uh, ianuarie în uh, ședința regii. De atunci au apărut 28 de amendamente. Raportorul a propus 5 amendamente de compromis. Vot în Comisia EMPL va avea loc în luna iunie. Haideți să trecem la vot. Începem cu compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 38 pentru, uh, stați puțin, de fapt avem un amendament oral Vă rog, aveți cuvântul. Da, în numele raportorului, domnul Tamaș Doici, permiteți-mi să fac, înaintez un amendament oral de, nat de o natură tehnică. Acesta poate fi regăsit la finele listei de votare inițiale, originale. Pot să-i dau citire dacă doriți pentru a maximiza eficiența fondului și reintegrarea rapidă pe piața muncii, se face un apel la instituții și la autoritățile regionale și locale să dinamizeze procesele în ceea ce privește plățile către beneficiari prin intermediul acestui fond într-o perioadă de 303 zile, deci 10 luni, aceasta trebuie să fie scurtată pentru a maximiza impactul. Consolidarea capacităților statelor membre este indispensabilă pentru a asigura o uh, compilare a aplicațiilor cât mai eficientă cu putință. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Se opune cineva acestui amendament oral? Nu. Mulțumesc. Votăm, deci, amendamentul 38 cu amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă se respinge. Verificare electronică, deci la amendamentul 43. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46. Da, 46. Pentru că 45 a fost retras. Deci 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, vot nominal, am deschis votul electronic. Am închis votul și acest aviz este adoptat. Vă mulțumesc tuturor. Continuăm cu următorul vot. Comitetul Transport și Turism are un raport din proprie inițiativă pe infrastructura de transport din Europa Centrală și Orientală. Regia are un aviz. Suntem interesați de, acest, de această chestiune pentru că rețelele de transport bune sunt esențiale pentru dezvoltare, dar și din punctul de vedere al uh, fondurilor uh, europene investite în aceste uh, um, rețele de transport, raportor domnul Joachim Zeller, au primit uh, amendamente și uh, amendamente de compromis. Domnul Zeller nu este în sală, drept pentru care nu îi pot da cuvântul și vom trece imediat la vot. Am, uh, mi se pare că n-am prins o glumă. Ba da, domnul Zeller este în sală, spune domnul Van Nistelrooy. Da, în spirit. Deci, sub oblăduirea spiritului domnului raportor, putem trece la vot. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, în vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26, a, scuze, compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, Amendament 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final, vot, vot deschis. S-a închis votul și se adoptă. Deci, uh, spiritul domnului Zeller ne-a fost de ajutor. Și trecem acum la următorul vot tot uh, sub oblădirea unui spirit. research and energy. Comisia ITRE are un raport bazat pe comunicarea Comisiei cu titlul uh, omonim este vorba de programul privi, program, raportul privitor la progresul în domeniul energiilor regenerabile. E vorba de țintele pe care și le-au propus statele membre în acest sens. Domnul raportor uh, Omarje și-a propus proiectul de raport uh, la regii în martie. S-au depus 48 de amendamente. Se propun și amendamente de compromis de către raportor. Domnul Omarje a cerut să fie scuzat astăzi, nu poate să vină astăzi aici. Și iarăși spiritul lui va pluti în această sală și ne va însoți. Începem votarea pe proiectul de aviz. Vă rog frumos pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotriva abțineri, dar vom verifica la amendamentul 8 cu vot electronic. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă compromisul 3.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 Ați primit informații privitoare la amendamentul oral? Cineva se opune? Nu. Votăm amendamentul 17 cu amendament oral pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotriva abțineri. Respins. Amendamentul... Vreți să verificăm? Foarte bine. Verificăm 18. Votul s-a deschis. Am închis votul. Și este respins. Amendamentul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 22 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica la amendamentul 26 cu vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis. și este respins. Amendamentul 27 pentru, potrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să verificăm. Amendamentul 38 cu vot electronic pe care l-am deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins și vot final. Votul s-a deschis. Am închis votul. Și avizul se adoptă. Vă mulțumesc. Acum trecem la noua noastră procedură în numele grupului PPE, doamna Maletici are un proiect de întrebare pentru întrebare orală cu dezbatere între, uh, regulament, uh, regula 128, accelerarea implementării politicii de coeziune. Coordonatorii au, a, a aprobat în ianuarie și toată întâlnirea regii în plen a confirmat acest lucru. Am luat niște hotărâri la coordonatori în legătură cu aceste întrebări și rezoluții. În urma acestora, doamna Maletici a pregătit un proiect de rezoluție pe care l-a prezentat în luna martie și am stabilit data limită de 26 martie s-au depus 47 de amendamente pentru pregătirea votului. Grupurile politice au, au pregătit cele mai multe amendamente de compromis. Dacă se adoptă această rezoluție astăzi de către toată comisia noastră, secretariatul uh, va prelua asta împreună cu întrebarea orală și eu voi semna. Vom trimite asta la conferința președinților. Conferința președinților va lua hotărârea finală dacă întrebarea și proiectul de rezoluție vor figura sau nu în următoarea plenară. Vom încerca acest lucru. Doamna Maletici, doriți să vorbiți? Vă mulțumesc. Mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat. Ați lucrat din greu pentru aceste amendamente de compromis. Vă mulțumesc foarte mult. Și vă mulțumesc că și îmi pare bine că avem o nouă procedură. Mulțumesc. Acum începem uh, votul pentru această întrebare orală și proiect de rezoluție. Începem compromisul 3 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru. Împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. A, ah, de fapt avem uh, un vot pe părți, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă, abțineri și se adoptă. Compromisul 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 pentru împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 47. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2, două părți. Prima parte, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 7 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă vot final, vot electronic. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și am adoptat această întrebare orală, moțiune pentru rezoluție și am și terminat cu voturile la timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Mulțumesc întregii comisii. Now we continue with the next point in our agenda. Continuăm cu următorul punct pe ordinea de zi. E vorba de proiectul de raport în ceea ce privește strategia UE pentru regiunea alpină. Această strategie vizează șapte țări cinci dintre care sunt state membre ale UE, iar două nu sunt așadar membre. opt de regiuni sunt cuprinse în această strategie și în această zonă locuiesc mai bine de 18 uh, milioane de cetățeni, avem trei zone tematice acoperite creștere, conectivitate, mobilitate, mediu și energie. Proiectul de inițiativă se concentrează pe potențialul de care dispun fondurile structurale, fondurile de investiții, alte posibilități de investiții și asta pentru a mobiliza fonduri și pentru zona urbană și pentru zona rurală din regiunea alpină Vă rog frumos să faceți liniște, spune doamna președinte, atunci când părăsiți sala. Vă mulțumesc. Doamna Bresso este raportor și ne va prezenta astăzi proiectul de raport. Data limită am pentru amendamente vă propun să fie pe 26 aprilie, este o marți, la ora 6 seara. Acum dau cuvântul doamnei Breso pentru a ne prezenta proiectul său de raport. Aveți cuvântul, doamna Breso. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să reamintesc că poate că în, chiar la începutul raportului Chiar la început uh, ne-a scăpat ceva, e vorba de guvernanță. E unul, unul dintre cele patru puncte importante din strategia alpină și cu amendamentele vom rezolva această mică scăpare. Așa cum ați spus și dumneavoastră, raportul privește prima strategie macroregională, care nu este într-o regiune maritimă sau fluvială, e vorba de o mare zonă alpină, dar nu e vorba numai de zona de munte, e vorba și de regiunile prealpine, dar și de câmpie înconjurătoare, este o mare prov- provocare, este o strategie foarte importantă care pentru prima dată uh, aduce împreună zonele alpine de munte, Uh, împreună, vă spuneam, cu zonele înconjurătoare foarte dezvoltate uh, pentru a crea această macroregiune. Deci, macroregiune uh, de dimensiuni deosebite, s-a spus aici 18 milioane și atunci guvernanța este foarte importantă. La fel de important este ca fondurile structurale de investiții, a căror programare s-a făcut înainte de aprobarea strategiei, să facă astfel încât să poată să convergă uh, um, pentru dezvoltarea acestei regiuni. Este important ca diferitele fonduri europene care nu sunt uh, special dedicate strategiei alpine să poată să fie orientate către aceste programe conținute în strategie și să nu se uite aceste programe, Horizon 2020, Horizon 2020 COSME, etc. Avizul spune că Comisia trebuie să vadă care este plus valoarea unor uh, apeluri de oferte specifice care să poată să fie lansate și să uh, vizeze direct provocările cu care se confruntă regiunea alpină. Un alt lucru uh, în observațiile generale și legat de guvernanță. Noi cerem ca Parlamentul să fie implicată în organele de conducere ale acestei regiuni alpine, să fie un rol activ aici, în acest EUSALP și stadiul de implementare să fie măsurat cu indicatori cuantificabili. De asemenea, tot cât privește guvernanța în momentul în care capitalele statelor respective sunt foarte îndepărtate de eh, zonele vizate, e bine ca toate pârghile să revină autorităților locale Uh, regionale și tuturor celor care s-au implicat pentru a pune pe picioare această strategie. Deci subsidiaritate și guvernanță multinivel. Strategia merge pe trei zone tematice, creșterea economică și inovare, aceasta este prima tematică principală și uh, BI și Comisia Europeană sunt invitate să vadă în ce măsură se pot uh, se poate constitui o um, platformă specifică de investiții pentru regiunea alpină și sinergii posibile cu planul lui Juncker și, pe de altă parte, să existe o adevărată um, bancă de proiecte care să poată să fie interesante pentru investitorii care doresc să investească aici. Nu pot să intru acum în amănunte, însă apar aspecte care spun că zona alpină este în care activitățile tradiționale sunt menționate, sunt menținute, sunt puse în valoare și fac obiectul uh, inovărilor de tot felul. În macroregiunea aceasta alpină sunt cuprinse foarte multe centre de cercetare și centre universitare. Inovarea și noile tehnologii trebuie să fie prezente în această zonă, o mare zonă de producție și de inovare europeană. Deci se încurajează cooperarea între aceste entități. Există o adevărată rețea um, în care să fie cuprinse universitățile, centrele de cercetare, întreprinderile și alte părți interesate, astfel încât această regiune să devină un pol al inovării mai ales când vine vorba de tehnologiile foarte inovative, dar și durabile, având în vedere că mediul înconjurător uh, are un rol deosebit în această strategie. Cât privește turismul, dar și alte activități uh, tradiționale din zonele de munte, Uh, lupta împotriva schimbărilor climatice, adaptarea la aceste provocări, sunt tot atâtea tematici deosebit de importante asupra căruia eu insist în acest raport. În al doilea uh, paragraf se vorbește despre a doua mare tematică, această strategie vorba de mobilitate și conectivitate. Ținându-se cont că sistemul de transport în zonele alpine și perialpine este deosebit de complex din pricina geografiei acestor teritorii. Deseori, transporturile locale sunt absolut insuficiente pentru că se găsesc în afara marilor axe de transport europene, în afara rețelei TNT. Și trebuie ca aceste mari axe să fie interconectate și completate de transport local în sânul acestei regiuni. Deci o grămadă de oportunități în acest sens. Și iată, forme inovative de transport, uh, economia partajată, sharing economii, de ce nu, pot să fie potențate aici, în acele regiuni în care transportul în comun nu prea există. Având în vedere că momentul în care piața nu răspunde necesităților ajutoarele publice de stat să poată să fie convocate, respectându-se, bineînțeles, regulile în materie. Și asta se aplică și legăturilor și infrastructurilor digitale din această zonă. Sunt multe zone izolate care nu beneficiază de aceste infrastructuri moderne putem să îmbunătățim conectivitatea între aceste zone, vă spuneam, prin investiții. Pentru că, într-adevăr, uh, piața nu reușește să acopere aceste nevoi în anumite regiuni. Deci, investițiile publice în zonele montane sunt alt aspect deosebit de important care este bine reliefat, zic eu, în acest raport. Era a treia temă strategică care a fost aleasă este cea a mediului înconjurător și al energiei. Alpii reprezintă un patrimoniu al biodiversității deosebit, care trebuie să fie protejat, dar trebuie introduse măsuri uh, inovatoare de protecție a mediului, mai cu seamă tot ce înseamnă strategia de luptă împotriva poluării atmosferice, care este mai cu seamă prezentă poluarea atmosferică în zonele de câmpie, din cauza uh, climei, din cauza faptului că vântul nu circulă suficient uh, în zonele care se află uh, la început sau în imediat apropierea lanțurilor muntoase. Deci, iată ce importantă este protecția biodiversității, dar avem aici foarte multe parcuri naturale, parcuri muntoase. Ar fi bine ca ele să conlucreze situate ele fiind în diverse țări, pentru a putea să se protejeze așa cum trebuie biodiversitatea. Deci zonele protejate să fie cumva uh, puse într-o, într-o rețea. Uh, cât privește regiile regenerabile, se vorbește mult despre acestea în regiunea alpină. Potențialul este enorm, de la energia hidroelectrică tradițională, dar cu mare potențial, până la energia eoliană și solară, dar și folosirea durabilă a um, uh, lemnului și a altor deșeuri forestiere pentru energie sau pentru uh, alte tipuri de producție. Se subliniază de asemenea importanța serviciului de monitorizare a ghețarilor, având în vedere, bineînțeles, și ce s-a hotărât la conferința COP21 de la Paris pentru că trebuie monitorizate cu multă atenție, s-a spus acolo, starea în care se găsesc ghețarii noștri. Pentru că Trebuie să vedem în ce măsură reducerea emisiilor de CO2 are un impact direct asupra reducerii uh, masei ghețarilor, de care știm că se izbesc multe țări. Toate regiunile, comunitățile locale, așadar, trebuie să participe la această diversificare a surselor de aprovizionare cu energie, pentru că este un mare potențial aici care poate să servească ca model și altor țări. Iată, acestea ar fi, zic eu, principalele aspecte N-am avut eu mult timp la dispoziție ca să vorbesc, poate că m-am întins deja prea mult. Vreau să reamintesc tuturor colegilor că vom, ne vom întâlni joi dimineață cu raportorii din umbră pentru a începe discuția, dezbaterea generală asupra acestui aviz, să vedem dacă există elemente care nu apar în aspect și care ar trebui să figureze în acest raport și bineînțeles că în funcție de amendamentele primite, eu sunt foarte deschisă pentru a le integra în raport, dar să nu uitați că unele aspecte n-au putut să apară în raport pentru că n-am avut suficient spațiu pentru asta, dar vom vedea cu amendamentele ce se poate face în acest sens. Thank you. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Începem dezbaterea, începând cu raportorii din umbra care se ocupă de acest raport. În numele PP-ului are cuvântul doamna Schmidt, vă rog. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc și raportoarei pentru un uh, raport pe care eu personal și colegii din uh, grupul meu politic îl considerăm a fi uh, foarte întemeiat și foarte bine redactat. Se spune de la bun început că nu sunt uh, prevăzute fonduri suplimentare, nici crearea unor structuri administrative uh, noi. Și după cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte. Este vorba de 80 de milioane de oameni din 28 de regiuni uh, care fac parte din șapte state membre ale, din, din șapte țări. Zona uh, oameni care se ocupă în mod intensiv de regiunea alpină în țările lor, în regiunile lor și cred că acest raport ne oferă o oportunitate extraordinară pentru a-i răsplăti între ghilimele pe acești oameni prin sprijinirea proiectelor în care sunt implicați ei, nu doar prin vorbe, dar și prin fapte. Și știți foarte bine că fără surse financiare nimic nu este posibil. Drept urmare, noi pledăm pentru anumite fonduri financiare care să fie alocate acestei, acestei macro-regiuni. Uh, Raportarea s-a referit la platforma respectivă care funcționează în cadrul Băncii Europene de Investiții și statele membre trebuie să înțeleagă că investițiile în această regiune vor fi în beneficiul întregii Uniunii Europene. Știm foarte bine cât de importantă este regiunea Alpilor din uh, punctul de vedere al uh, transporturilor transeuropene. Această regiune are o diversitate naturală de specii extraordinară, o diversitate pe care trebuie să o păstrăm um, și ne dorim ca tinerii să nu mai fie nevoiți să emigreze înspre marile metropole, ci să poată rămâne în văile muntoase unde să-și găsească o perspectivă uh, profesională, însă pentru acest lucru uh, sunt deosebit de importante legăturile de transport din aceste zone uh, retrase și infrastructura tehnologică, de exemplu, accesul la internet în bandă largă și așa mai departe. Dacă nu vom garanta toate aceste lucruri, pe pe viitor zonele muntoase din Alpi vor fi uh, depopulate. Știți foarte bine că turismul nu este suficient pentru a garanta o perspectivă de viitor. Turismul este deosebit de important. Trebuie să ținem seama de turism în momentul în care discutăm despre legăturile necesare de transport pentru zonele respective, însă pe viitor nu trebuie să ne bizuim în mod exclusiv pe activitatea turistică, ci să creăm uh, cadrul necesar pentru ca în zona Alpilor să se poată desfășura și activități economice alternative care să uh, motiveze tinerii să rămână în zonele respective. Și din nou, revin asupra unui punct care mi se pare deosebit de important pentru acest uh, raport. Este un punct pe care l-am discutat în contactele pe care l-am avut uh, cu reprezentanții din țara din care vin eu, din Austria. Este foarte important să se creeze acest curent de jos în sus și să nu impunem noi, politicienii de sus, oamenilor uh, ce au de făcut. Nu, din potrivă. Oamenii care trăiesc în uh, zonele uh, respective ne-au spus care sunt elementele importante pentru ei și această strategie de jos în sus este extrem de importantă și sunt de acord cu raportoarea și eu cred că Parlamentul European trebuie să fie implicat nu doar prin adoptarea acestui, acestui uh, raport, un raport care să nu aibă niciun, uh, niciun impact până la urmă, ci trebuie să ne trebuie să cerem țărilor uh, Uniunii Europene și din regiunea respectivă să consolideze finanțarea regiunii alpine, pentru că aceasta este deosebit de importantă nu doar pentru propriul viitor, dar și pentru viitorul întregului continent european. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnul Liuar, următorul raportor din umbra, sau? Nu, îmi cer scuze, spune Doamna președinte, domnul Serna, Serna Giotto are cuvântul. Președinte, no, eu volevo ringraziare... Am eh, un nume greu de pronunțat. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru un raport extraordinar de bun care ține cont așa cum trebuie, de o zonă care trebuie să fie dezvoltată, trebuie să fie protejată, propășită. E vorba de această zonă alpină care a cunoscut uh, o depopulare foarte masivă. Pentru că în aceste, acești ultime ani, această zonă a cunoscut o scădere a infrastructurilor și vorbesc aici și de zona care uh, vizează partea italiană și de cea germană. Zonele de câmpie au nevoie, sunt necesare și pentru că ne ajută să transportăm energia, dar și pentru că ele ajută dezvoltarea însăși a, a infrastructurilor montane. Deci să nu mai fie infrastructuri pasive numai în zona montană. Dacă se fac aceste coridoare, și dacă investițiile apar în zonele de munte, ele, ele trebuie să rămână acolo, pentru mediu, pentru economie, pentru toate domeniile. Deci să nu mai avem aceste infrastructuri pasive pe care le cunoaștem astăzi. De, ase- de aceea îmi place foarte mult tot ce am citit în raportul doamnei Breso, care îi mulțumesc și, bineînțeles, că anumite amendamente noi le vom trimite. De ele sunt însă minore, pentru că eu cred că totul s-a spus despre cât de importantă este dezvoltarea acestei zone centrale care uh, aduce bunăstare la munte, dar și în zonele de câmpie. Eu sunt în pianura Padana, care este zona cea mai uh, poluată din Europa, pentru că suntem foarte aproape de Alpi, și este foarte greu să se transporte tot ce se produce într-o zonă foarte populată către zonele mai izolate. Iată de ce acest raport este foarte interesant pentru noi și trebuie să fim uh, curajoși. Uh, coridorul acesta poate să ne aducă și probleme, dar și multă bunăstare. Sunt destul de interesat de acest lucru. Deci, să depășim infrastructurile din uh, coridoarele cunoscute din secolul 20. Deci trebuie creștere și dezvoltare în zonele alpine, dar și în zonele care, de fapt, mărginesc zona alpină, atât la nord cât și la sud. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Iacov și următorul raportor din umbră. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Bună dimineața tuturor colegilor. Permiteți-mi să profit de această ocazie pentru a o felicita pe doamna Breso pentru raportul său excelent, care, fără niciun fel de îndoială, va fi adoptat și mie mi-a făcut o plăcere deosebită să particip la redactarea sa. În calitate de raportor pentru strategia dedicată Mării Adriatice și Ionice, aș dori să subliniez următoarele puncte. La momentul respectiv, am decis că avem nevoie de abordarea întemeiată pe cele trei nuuri pentru strategiile macro-regionale. Cred că este un punct la care trebuie să revenim, pentru că, de exemplu, strategia Mării Adriatice și Ionice dacă nu există o structură minimă de coordonare. Și mă gândesc la o structură redusă, câteva persoane active la Bruxelles sau în regiunea respectivă, însă ce doresc să spun este că dispunem de resurse financiare. Nu, nu resursele financiare ample sunt importante, ci coordonarea diferitelor, uh, coordonarea diferitelor proiecte. Trebuie să ne să plecăm de la cele obținute până acum. Aceasta, acesta mi se pare a fi unul din punctele slabe ale strategiilor macroregionale. După cum a spus deja antevorbitorul meu, este important să există o comunicare în interiorul regiunii alpine, dar și o comunicare cu uh, nordul și cu sudul regiunii respective. Eu deseori călătoresc în, uh, prin regiunea Alpilor, deseori merg cu mașina din Croația până la Strasburg și vă pot spune din experiența mea personală că foarte multe lucruri uh, pot fi ameliorate în această zonă și cred că putem folosi mult mai bine potențialul imens oferit de această regiune. Aș dori să-mi ofer sprijinul total pentru acest raport, care conține foarte multe elemente importante, face trimitere la uh, problemele legate de dezvoltarea economică și așa mai departe. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm la asupra ce se va întâmpla cu această strategie după adoptarea și, după cum am spus, comunicarea intra și uh, inter și intraregională este deosebit de importantă. Mulțumesc, domnul Scriolec are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnei Bresă, pentru raportul său. Sunt de acord este deosebit de important să ne referim la o guvernanță eficace a acestei macroregiuni. Și afirmațiile domnului Iacovci sunt uh, importante. După ce ne adoptăm, după ce adoptăm acest raport, trebuie să monitorizăm punerea aplicare a elementelor sare într-un mod durabil. Statele membre care fac parte din această regiune trebuie să poată folosi fondurile existente, indiferent de natura acestora europeni, uh, fonduri de la bugetul european sau fonduri private în plus. Mă bucură faptul că raportarea a menționat elemente atât de importante cum ar fi păstrarea biodiversității, importanța colaborării între sectorul uh, public și privat pentru a promova inovarea, în calitate de raportor din umbră pentru economia uh, circulară discutat la Comisia Envi, aș dori să subliniez importanța acestui concept a economiei circulare pentru Uniunea Europeană. Avem nevoie de o schimbare a paradigmei vis-a-vis -vis de economia circulară. Regiunile noastre trebuie să fie protejate, trebuie să sprijinim Um, activitățile economice regionale și uh, locale. Avem nevoie de o schimbare a modului de face afaceri pentru a ține mai bine cont de protejarea resurselor uh, naturale. Trebuie să recurgem la o campanie de informare a opiniei publice și sectorul uh, public trebuie să-și asume un rol de lider din acest punct de vedere. Trebuie să promoveze locuri de muncă noi, inovatoare și verzi, care să respecte ideile economiei uh, circulare. Toate aceste idei sunt importante nu doar pentru Uniunea Europeană, dar și pentru regiunea Alpilor în sine. Și aici avem nevoie de tehnologii și de proiecte care să țină seama de caracteristicile specifice ale acestei regiuni să nu uităm că unul din uh, obiectivele Uniunii Europene este securitatea furnizării de energie. Și aici există o legătură între garantarea intereselor consumatorilor și combaterea sărăciei. Regiunea alpină este a doua sursă ca importanță din punctul de vedere al biodiversității Trebuie să protejăm ecosistemele de acolo pentru generațiile viitoare. Mulțumesc. doamnei președinte, mulțumesc doamnei raportor pentru uh, aspectele pe care le-a cuprins în raportul său. Mă refer la ce s-a spus aici mai devreme. Cu toții suntem de acord că regiunea alpină înseamnă un patrimoniu de biodiversitate uh, care trebuie neapărat protejat și perpetuat în timp. Asta ar trebui să fie, după părerea noastră, punctul de plecare um, care să marcheze toate acțiunile viitoare. Deci această regiune trebuie să fie un adevărat laborator pentru a testa posibilitățile de dezvoltare viitoare ale UE. Și începând de la acest raport, uh, ne-am dorit poate și o schimbare de paradigmă Uh, față de teritorii. Să, pună, să se pună în relief uh, bunele practici, uh, bunurile comune, apa, aerul, pădurile, solurile și introducerea de noi sistem de măsurare a progreselor înregistrate, nu numai pe baza indicatorilor economici puri, ci și a celor indicatori sociali. Să fim de asemenea atenți când vine vorba de acele acțiuni pe care ni le dorim și să vedem care este impactul lor real asupra mediului, pentru că sunt multe măsuri care de, de fapt uh, uh, mediul înconjurător nu este neapărat protejat sau chiar dacă este protejat, să nu uităm legăturile pe care le are acesta cu activitatea economică. Deci este clar că nu trebuie trasat de sus în jos uh, ceva în această regiune, ci să existe o posibilitate de consultare directă cetățenească în legătură cu aceste strategii. Întotdeauna ne-am dorit o abordare de sus în jos și pentru alte strategii și pentru acestea. Astfel trebuie să avem concepte cum ar fi durabilitate și planificare. Iată care ar fi o abordare care de fapt s-a desprins din toate intervențiile de până acum, însă aș face câteva observații uh, în legătură cu punctele mai uh, controversate și acea nevoie de a trece de la vorbe la fapte. Deseori se vorbește despre modul în care sunt folosite fondurile europene și asta este absolut necesar și ceva pozitiv pentru că economia este foarte importantă um, pentru a relansa activitatea într-un teritoriu. Însă trebuie să înțelegem care sunt obiectivele uh, care sunt finanțate de aceste fonduri, pentru că eu cred că, dincolo de ce apare în acest raport, mi-e teamă că cumva ne îndepărtăm de lucrurile uh, importante și ne concentrăm prea mult pe infrastructurile majore uh, care traversează numai teritoriile și practic, beneficiile nu prea rămân în aceste teritorii. Se vorbește despre diverse mijloace de transport foarte rapide și, ce, și așa mai departe. Deci eu cred că înainte de a finanța aceste mari infrastructuri, ar trebui să eficientizăm cele deja existente, care deseori sunt sub uh, Uh, capacitate sau subutilizate. Și mă refer aici la energiile regenerabile, pentru că se tot vorbește despre ele și noile stimulente nu prea stimulează nimic, ci mai mult promovează oarește speculație. Mă refer la ce s-a întâmplat în domeniul hidroelectric. Și da, se creează beneficii și profituri, dar care nu sunt în beneficiul teritoriului, nici a populației locale, ci sunt cumva exportate. Apoi, în ce privește dimensiunile acestei regiuni, dacă îmi permiteți o observație, regiunea alpină, așa cum a fost ea uh, circumscrisă, acoperă un teritoriu foarte vast, cu până la 80 de milioane de locuitori și este destul de fascinantă această cifră, însă și aici trebuie să fim atenți. Uh, o zonă foarte vastă, care înseamnă un buchet de problematici cât se poate de diverse și variate și care nu permit uh, o abordare tip calapod. Și atunci s-ar putea ca anumite măsuri dintr-o anumită zonă uh, să fie preluate ca modele în altă regiune și să producă exact efectele contrarii, chiar uh, dăunătoare. Mulțumesc foarte mult! Uh, Mrs. Crail. Dau cuvântul acum doamnei Crel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru acest proiect de raport uh, extraordinar de bun, care acoperă foarte multe domenii de care trebuie să ne ocupăm în regiunea alpină. Este un foarte bun punct de plecare pentru discuția noastră. Eu am dorit să spun câteva cuvinte în legătură cu aspectul mijloacelor financiare suplimentare. Cred că este necesar ca fondurile structurale din politica de coeziune să fie folosite mai mult pentru strategiile macro-regionale. Este un lucru care se întâmplă în, în regiunea Alpi, Alpilor în contextul uh, cooperării transfrontaliere. În același timp, este important să atragem uh, fonduri private pentru a potența impactul uh, posibil al uh, fondurilor uh, structurale. Sunt convinsă că raportorul din partea PP-ului nu a dorit să spună că trebuie să punem la dispoziție noi fonduri pentru aceste strategii macro-regionale pentru că mm, există pericolul de a ne pune noi uh, singuri uh, piedici în, uh, în față, pentru că știți că de fiecare dată trebuie să luptăm pentru păstrarea bugetului politicii de coeziune, care reprezintă o pondere foarte importantă a întregului buget european. Eu cunosc foarte mulți colegi din Parlamentul European în care și-ar dori ca aceste fonduri să fie folosite pentru finanțarea altor proiecte și nu cred că este nevoie să creăm o situație concurențională uh, suplimentară, pentru că știu că există și alte regiuni pentru care unii colegi și-ar dori o macro uh, strategie anume, regiunea Carpaților, uh, um, strategii care se axează pe anumite fluvii sau pe anumite mări și așa mai departe. Este important să sprijinim statele membre din regiunile respective să folosească mult mai bine resursele existente uh, cu o strategie, urmând o strategie comună foarte bine în, încadrată, însă trebuie să fim foarte precauți când cerem punerea la dispoziție unor mijloace financiare suplimentare acest lucru ar fi foarte greu de realizat și ne-ar pregăti greutăți în propria noastră activitate. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Va trebui să fim foarte clari din acest punct de vedere uh, cu ultima variantă a textului pentru a ne face bine înțeleși. Are acum cuvântul domnul Bogovici. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să o felicit și eu pe doamna Breso pentru acest raport excelent, care are ca temă a patra strategie macro-regiune. După cum a spus deja doamna Breso, este prima asemenea strategie macro-regională care se referă la o zonă muntoasă în cazul acestor strategii, de fiecare dată discutăm despre finanțare. Eu sunt convins că este important să susținem co- cooperarea persoanelor care trăiesc în uh, această regiune, în această regiune anume. S-a desfășurat primul și al doilea război mondial, evenimente care au avut un impact major discutând această strategie macro-regională, este important să nu, um, să nu uităm să amintim și consecințele crizei refugiaților, consecințe pe care le vedem acum manifestându-se și la granița între Austria și Italia. Deci, din punctul meu de vedere, o strategie macro-regională um, trebuie să depășească granițele unei dezbateri financiare. Trebuie să uităm că 80 de milioane de oameni trăiesc în această regiune, în metropole urbane, dar și în zone rurale. Și există această simbioză între zona muntoasă și văile muntoase. Este o regiune care influențează întregul continent european. Mă gândesc, de exemplu, la furnizarea de apă potabilă. Cei trei piloni ai acestui raport sunt uh, bine aleși. Competitivitatea și inovarea au un rol important în această regiune puternic dezvoltată din punct de vedere economic. În uh, zonele de vale, în zonele muntoase, turismul, agricultura și protecția naturii trebuie să fie promovate, pentru că dacă în zonele muntoase nu vor exista activități economice, nu există posibilități de supraviețuire pentru populația locală. Deci este important ca aceste zone să se descurce cât mai bine din punct de vedere economic mobilitatea, conectivitatea, legăturile de transport sunt foarte importante, transportul, uh, uh fer, transportul fer, uh, feroviar, transportul rutier și sprijinirea um, uh, trans, transportării unui număr cât mai mare de mărfuri pe căile ferate ar trebui să fie uh, susținută mediul înconjurător și energiile regenerabile, schimbările climatice au un rol deosebit de mare în uh, regiunea alpină. Vedem că au loc uh, tot mai des inundații, odată cu iernile tot mai puțin uh, geroase, ceea ce modifică situația resurselor hidrologice. Pe de altă parte, există importante surse energetice în această zonă, energia eoliană, energia solară, ceea ce uh, permite o diversificare a surselor uh, energetice. Pe 25 și 26 ianuarie a fost organizată o conferință în acest sens în Slovenia și vă mărturisesc că m-a bucurat uh, participarea a 400 de reprezentanți din diferite state membre la această conferință. A fost uh, demarată și înființarea structurilor administrative și la Bruxelles și în uh, februarie am uh, comemorat 20 de ani de la adoptarea vechii convenții dedicate zonei alpine. Eu sunt convins că și această strategie macroregională privind zona alpină va fi încununată de succes și este evident că trebuie să discutăm și alte aspecte, nu doar cele financiare. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Dacă nimeni altcineva din partea Comisiei Rege dorește să ia cuvântul, aș dori să dau cuvântul reprezentantei Comisiei Europene. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, ținam să-i mulțumesc doamnei Breso pentru un raport excelent și uh, Comisia poate împărtăși aproape întru totul recomandările acestui raport. Raportul uh, pune accentul pe trei elemente care și din punctul nostru de vedere sunt extrem de importante. În primul rând, guvernanța strategiei, apoi finanțarea și, în fine, modul în care se articulează pentru întâia dată Uh, zonele de munte cu uh, zonele învecinate. Este vorba despre o premieră. Deci, această strategie este una integrată în ceea ce privește legăturile dintre uh, lanțul montos și zonele învecinate. În ceea ce privește guvernanța, Comisia își recunoaște răspunderea și este pregătită să joace un rol important în coordonarea strategică. Dar, pe de altă parte, ținem să subliniem că acest, uh, această strategie s-a născut din voința regiunilor și statelor membre care și-au dorit apariția acestei strategii. În consecință, trebuie subliniată importanța acordării de resurse umane și financiare uh, în diferitele administrații regionale, în așa fel încât strategia să poată fi pusă în aplicare în mod corect. Suntem într totul de acord cu uh, ideea rolului fundamental al Parlamentului în punerea în aplicare acestei strategii. Deci asocierea Parlamentului în guvernanța strategiei este o propunere foarte bună. Acum, în ceea ce privește finanțarea, Vorbim aici despre două tipuri de finanțare. Pe de o parte, finanțarea proiectelor. Țin să vă reamintesc că această strategie nu este un uh, nou tip de program finanțat de fondurile structurale, pentru că strategia nu dispune de fondurile proprii. În consecință, trebuie integrate toate programele. Avem mai multe de 80 de programe de politică de coeziune în aceste zone de munte deci politica trebuie să asigure o articulare a tuturor acestor proiecte din regiunea muntoasă și trebuie ca toate aceste proiecte să capete un sens strategic. Acest lucru se poate face prin licitații, prin uh, selecții de proiecte în conformitate cu obiectivele strategiei, Uh, deci paleta de mijloace este diversificată, dar ideea este ca acele programe care sunt deja operative să poată contribui la uh, obiectivele strategiei. Apoi există și tipul de finanțare pentru guvernanța însăși. Ori aici recunosc că mijloacele lipsesc puțin. Există un program transnațional, acel program Alpine Spaces, care ar trebui să ofere un sprijin administrativ strategiei. Din păcate, resursele sunt limitate, drept pentru care recomandăm ca Parlamentul, așa cum s-a făcut și pentru celelalte trei strategii, să poată aloca fonduri proprii pentru finanțarea de studii, spre exemplu, pentru obiectivele acestei strategii. În fine, în ceea ce privește obiectivele tematice, ă, trebuie spus, strategia are trei astfel de obiective. Dar există și un al patrulea obiectiv, care nu este ă, tematic, ci orizontal. Este vorba despre guvernanță. Date fiind ă, numărul, dat fiind numărul mare de structuri implicate în regiune, este foarte important să se asigure o articulare a tuturor acestor structuri pentru a evita dubla finanțare, suprapunerile și, în general, pentru ca aceste intervenții pe teren să poată merge mână în mână. Și tocmai de aceea această strategie este atât de importantă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamnă Breso, doriți să uh, încheiați dumneavoastră dezbaterea de astăzi? Da. Președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Observațiile au fost uh, numeroase. Unele intră mai mult în amănunt decât altele și se poate discuta asta și la întâlnirea cu raportorii din umbră, bineînțeles. Aș dori să fac câteva observații în legătură cu acele aspecte cheie care s-au desprins în cursul dezbaterii. În primul rând, finanțarea S-a reamintit aici că nu este vorba de o finanțări complementare, ci că politica de coeziune, care are multe resurse în acest domeniu, în această regiune, trebuie să poată să se concentreze pe obiectivele strategice menționate. Așa cum a spus și reprezentanta Comisiei, este foarte important să nu uh, se creeze nici suprapuneri, dar nici um, să se piardă uh, accentul care trebuie pus pe aceste proiecte. Autoritățile locale trebuie să-și însușească activitățile și guvernanța acestei strategii în mod cât se poate de concret și ele, de ce nu, să pună la dispoziție și resurse umane și administrative pentru a uh, coordona și integra mai bine acest spațiu alpin. Cu toate astea, eu cred că Pe măsură ce strategiile regionale se vor înmulți, ar trebui ca, pe de o parte, BEI și planul EFSI, dar și alte planuri similare, să se pună de acord pentru a finanța acest gen de teritorii acest gen de strategii pentru a pune la punct uh, platforme de finanțare care nu sunt finanțări, care, finanțări nu complementare, ci să atragă diverse tipuri de finanțări din sectorul privat, din sectorul public, din sectorul bancar. Și ne-am concentrat pe acest aspect și probabil că le vom discuta și în continuare mai în amănunt. Tot așa, cred că atunci când vine vorba de temele strategice din lumea de azi, în, în Europa, în lume, cum ar fi biodiversitatea, lupta împotriva schimbărilor climatice, nevoia de a avea proiecte de experimentare, cum ar fi cele bazate pe economia circulară, etc., să existe niște licitații și apeluri la oferte în cadrul fondurilor europene dar care să nu fie special dedicate zonelor respective, ci tematicilor care sunt prezente în aceste teritorii. Și se poată, bineînțeles, să participe și alte zone europene muntoase sau nu, dar cu um, caracteristici similare. Există diverse apeluri la, de oferte, de proiecte, uh, LIFE, uh, COSME, Orizont 2020, toate acestea trebuie să permită rezolvarea principalelor probleme majore care se vor pune în cadrul acestei strategii. Deci, finanțare. Nu e vorba de noi finanțări, ci posibilitatea și capacitatea de a reorienta resursele publice și private în acele eh, direcții unde chiar este nevoie de ele și pe platforme de investiții care să uh, servească celor care chiar vor face investițiile și celor care chiar se vor ocupa de guvernanța acestor strategii. Mulțumesc Comisiei pentru că au subliniat un lucru, a subliniat un lucru pe care l-au menționat și alți colegi, și anume uh, nevoia de implicare mai mare a Parlamentului, care să poată în mod concret să participe la guvernanță. Uh, deoarece e vorba de momente esențiale în care noi promovăm abordarea de jos în sus a gestionării teritoriilor noastre. Astfel, rolul Parlamentului este important pentru că el poate să fie un adevărat uh, vector al uh, nevoilor exprimate la bază și care să fie transmise către vârf. Deci, uh, în numele coeziunii teritoriale trebuie să ne organizăm mai bine pentru a profita cât mai bine de legislația care, europeană și finanțările aferente. Cât privește transporturile, sunt de acord cu multe din cele spuse aici. Au fost deja finanțate și hotărâte, în afara strategiei, uh, o serie întreagă de axe de transport europene, și care traversează teritoriile acestea. Ceea ce contează în cadrul strategiei este capacitatea de a profita pe deplin și de aceste investiții și de investițiile trecute, dar mai mult decât atât, trebuie ca să existe o mai mare conectare în cadrul teritoriului alpin și prealpin. Este o mare, mare problemă, au spus mulți colegi. Problema că nu prea sunt legături, nu prea sunt conexiuni, deci să profităm de toate ocaziile care ni se prezintă de această strategie pentru a promova și acest aspect în cadrul uh, macroregiunii, pentru că există axe uh, și conexiuni, dar care nu, prof- nu sunt pe deplin în profitul uh, sau în avantajul macroregiunii. Apoi, guvernanța și în cadrul guvernanței nu trebuie să permitem izolarea anumitor teritorii Comisia și statele membre trebuie să se ocupe, să vegheze la acest aspect. Dar există nevoia conștientizării uh, în regiunile noastre că această macroregiune nu este numai zonă muntoasă sau numai zonă de câmpie. Este pentru prima dată când avem un dialog structurat între zonele de câmpie și zonele muntoase. Trebuie ca ambele uh, tipuri de zone să profite de planificarea și proiectele respective. Guvernanța teritoriilor acestora este importantă pentru că de acolo ne vin proiectele concrete și de acolo se pregătește și coordonarea, deci este vorba de un domeniu în care regiunile au toate prerogativele legislative la dispoziția lor și toate sunt titulare în cadrul fondurilor europene. Ele gestionează banii din politica de coeziune, deci acestora le revine obligația de a arăta că au capacitatea de a pune pe picioare o guvernanță eficientă, care să poată să uh, potențeze toate aceste resurse strategia aceasta cu adevărat este strategie grassroots, de sus în jos, așa trebuie să se abordeze lucrurile, dar asta, bineînțeles, înseamnă și capacitatea de guvernanță și capacitate operațională, bineînțeles. Mai sunt, bineînțeles, multe alte lucruri care s-au spus, multe sugestii care au fost făcute Uh, și asta se va vedea și în amendamentele care ne vor parveni, însă eu încă de pe acum mă gândesc să dau răspuns la multe dintre întrebările care au fost puse aici și, bineînțeles, pe care le voi uh, prelua. Uh, am reușit și am, sau am încercat, mai bine zis, să notez ceea ce s-a spus în parcursul întrebărilor. Nu a fost simplu. Bineînțeles că um, pe marginea acestui raport putem să discutăm inclusiv cu Comisia pentru a vedea cum această guvernanță să poată să fie cumva regândită pentru a lua mai bine în considerare rolul Parlamentului. Și bineînțeles că asta se aplică nu numai acestei strategii, ci și, și altor strategii viitoare. Vă mulțumesc! Thank you, thank you, Mrs. Bresso. Just... Vă mulțumesc, doamnă Breso. Țin să vă reamintesc tuturor, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este marți 26 aprilie la prânz, iar uh, uh, reuniunea raportorilor din umbră va avea loc marți de la orele 9 dimineața, spune doamna Breso. Deci, raportorii din umbră se întrunesc marți și Depunerea amendamentelor în aceeași zi, 26 aprilie. Am încheiat, deci, dezbaterea pe marginea acestui punct și continuăm cu schimbul de uh, opinii cu doamna Lisa Boni, secretar general al Eurocities. În uh, programul nostru de evaluare anual am, am invitat Eurocities pentru un schimb de opinii pe o, o gamă largă de subiecte. E vorba despre dimensiunea urbană în, a politicii de coeziune în general. Uh, Eurocities este vocea orașelor europene aici la Bruxelles uh, cu reprezentanți aleși din autoritățile regionale și locale din uh, marile orașe europene. E vorba despre guvernanța locală a 130 de uh, mari orașe europene și 40 de orașe partener care reprezintă 140 de milioane de cetățeni din mai mult de 30 de țări mai multe um, grupuri de lucru, proiecte, activități organizate de Eurocities oferă cetățenilor o platformă de schimb de uh, opinii și informații. Comunicările din partea Eurocities arată un sprijin puternic adresat uh, uh, orașelor europene, și politici integrate și simplificate bazate pe parteneriat. Doamna Anelisa Boni, secretar general la Eurocities, a venit alături de noi pentru a ne prezenta câteva dintre prioritățile cele mai însemnate ale Eurocities uh, în ceea ce privește politica de coeziune, mai ales pentru perioada de dincolo de 2020 dar, evident, aveți libertatea de a ne spune ce doriți astăzi. Aveți cuvânt. Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația lansată Eurocities de a își uh, exprima uh, punctul de vedere prin vocea mea. Mulți dintre dumneavoastră ne cunosc deja. Am avut, ne-am uh, întâlniri mai ales pe marginea agendei urbane. Salutăm deschiderea și interesul uh, Comisiei Regii în uh, privința punctului nostru de vedere pentru perioada actuală și perioada următoare. Aș începe pentru, prin a vă vorbi despre agenda urbană a Uniunii Europene. Am mai discutat în trecut pe marginea acestui subiect, văd că și raportorul se află aici, în apropierea mea, am avea câteva mesaje în privința modului în care credem noi că se, va, se vor mișca lucrurile în vederea pactului de la Amsterdam. Știți că președinția olandeză uh, a făcut deja o prezentare în acest sens. Deci, câteva mesaje cheie înainte de toate. Textul, așa în varianta sa actuală, textul pactului de la Amsterdam, este un rezultat bun. Am, am discutat despre agenda urbană în ultimii 20 de ani și cred că acest rezultat este unul bun din această perspectivă. Este un text mult mai concret decât uh, textele trecute. Deci uh, merge în direcția cea bună. Pentru întâia dată, statele membre sunt uh, gata să uh, conlucreze în privința unei chestiuni urbane. Poate statele membre nici nu se mai tem că mm, noi împingem lucrurile către conturarea unei politici, deci nu mai apar problemele de subsidiaritate. Deci, raportul dumneavoastră și uh, documentul președinției olandeze precum și uh, eforturile Direcției Generale actuale și a unității urbane de la Comisie au făcut ca dezbaterea să o apuce pe drumul cel bun. Da, totul arată promițător, însă există și câteva aspecte mai problematice. Trebuie ca acest pact să asigure atingerea unor acțiuni concrete și palpabile. Trebuie ca impactul uh, agendei să fie foarte clar în privința îmbunătățirii vieții orașelor. Dacă nu, lucrăm degeaba. Deci, mecanismele de atingere a obiectivelor, precum ar fi parteneriatele, sunt importante. Planurile de acțiune trebuie să aibă la bază problemele orașelor. Deci nu ar trebui să provină de la nivelul statelor membre, ci de la nivelul orașelor. Gândiți-vă la situația refugiaților. Poate ați văzut uh, raportul Urban Cities în această chestiune. Deci dacă avem o agendă urbană, aceasta trebuie să se bazeze pe nevoile orașelor. Apoi punerea în aplicare a politicilor europene și regulamentelor europene trebuie să se bazeze iarăși pe implicarea orașelor. Mecanismele precum uh, evaluarea de impact trebuie să existe și să fie foarte clare, pentru că orașele sunt implicate în uh, etapa ex ante de revizuire sau dezvoltare a politicilor. Astfel, uh, legislația ar putea să aibă un impact mult mai bun pe teren. Gândiți-vă la calitatea aerului, locuințe, problema refugiaților și a migranților și așa mai departe. În fine, trebuie ca finanțările trebuie să ajungă la uh, beneficiarii potriviți, pentru că acest lucru deocamdată nu este asigurat. De multe ori, finanțările se opresc la nivel național. Asta în primul rând. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ne asigurăm pe 30 mai că data de 30 mai nu este finalul unui proces, ci din potrivă, începerea unui nou proces, o etapă și mai importantă. Odată ce președinția olandeză va fi, se va fi terminat, rolul Uh, oricum, rolul Comisiei Europene ar trebui să fie mai puternic în ceea ce privește agenda urbană. Trebuie ca orașele să aibă uh, o proprietate, să spun, acest, asupra acestor acțiuni. Se vizează o mai bună reglementare, o mai bună coordonare, uh, politici europene care să meargă mână în mână și așteptăm cu mare interes punctul dumneavoastră de vedere în, această, în acest sens. În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că acele orașe care contribuie la mecanisme, că parteneriatele nu reprezintă uh, voci disparate. Din păcate, de multe ori se întâmplă acest lucru. Um, orașele vor să știe cum pot fi asociate la aceste parteneriate și așa mai departe. Ori noi vrem să ne asigurăm că mesajele transmise prin această urban, uh, agenda urbană vizează sistemul urban în general. Gândiți-vă la refugiați și criza refugiaților. Dacă orașele discută la oaltă și se pun de acord, ne asigurăm astfel că rolul orașelor este luat în seamă în toată legislația ulterioară, în politici, în finanțare. Spre exemplu, fondul de integrare al migranților uh, trebuie să fie eligibil pentru orașe. Deci, E important ca asociațiile precum cea a noastră să fie implicate. Trebuie să avem un cadru instituțional care să se bazeze pe mesajele transmise de orașe. În ceea ce privește calitatea aerului, am spus-o și repetat-o de nenumărate ori. E nevoie de politici mai bine coordonate între DG Mediu, Climă și alte, și alte directive. Trebuie ca mesajul să fie unul general. Trebuie să ne asigurăm că organizațiile reprezentative se așează la masa discuțiilor prin parteneriate, prin uh, grupurile de monitorizare la nivelul digiurilor și așa mai departe. Asociațiile nu trebuie să fie doar observatori, ci să aibă un rol concret. Sper să nu creăm noi uh, mașinării prin intermediul acestor parteneriate, pentru că poate apărea riscul de a cheltui resurse, de a organiza fel și fel de ședințe, fără a se atinge obiectivele necesare. Deja se întâmplă multe lucruri prin rețele similare cele ale noastre. Trebuie să uh, ne bazăm pe acestea, să valorificăm aceste experiențe. În ceea ce privește calitatea aerului, am avut un forum uh, mediu organizat săptămâna trecută, care a reunit mai, numai puțin de 50 de orașe și uh, reprezentanți ai instituțiilor europene. Orașele nu au întotdeauna resursele necesare pentru a participa la o paletă foarte largă de ședințe. Trebuie ca obiectivele acestor ședințe să fie foarte clare pentru ca orașele să uh, fie sigure că banii investiți în participare sunt bani investiți cu cap. Apoi, în ceea ce privește statele membre, de multe ori am văzut că Comisia își îndeplinește rolul, însă în ceea ce privește statele membre, acestea nu sunt foarte implicate. Dacă chiar vrem să mm, depășim obstacolele, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt îndepărtate la nivel național, acolo unde apar ele cel mai adesea. Deci, dumneavoastră, în calitate de europarlamentari, ar trebui să vedeți ce se poate face la nivel național pentru a ne asigura de implicarea statelor membre. Și să există acel uh, uh efect de multiplicare, de a ne asigura că agenda urbană Uh, se va întinde la toată rețeaua urbană din toate statele membre. Iată, deci, foarte pe scurt, elementele principale pe care mi-aș dori să avem un schimb de opinii pe marginea agendei urbane. Evident, dacă aveți întrebări, uh, vă răspund cu drag la ele. Vă mulțumesc. Avem o, deja o listă de uh, lor de cuvânt. Ja, um, ähm, Annelisa, ich denke, wir waren ja oft auch zusammen. mulțumesc, doamna președinte. Analisa, deseori am discutat agenda urbană, ne-am întâlnit și după aceea și de fiecare dată ajung la concluzia că am ales cel mai oportun moment pentru acest uh, raport toate punctele la care te-ai referit tu, evaluarea impactului, de exemplu, finanțarea, parteneriatele, sunt puncte care se regăsesc și în acest uh, raport, pentru că ne-am dorit să punem capăt ori, ori unei anume politici urbane, fără niciun sens, și să ajungem la un lucru mult mai concret. Și aș dori să știu ce se întâmplă cu aceste parteneriate. După Conform informațiilor pe care le dețin eu, există deja cinci parteneriate, migrație, sărăcia în orașe, îmbunătățirea calității aerului și situația locativă. Participă 15 persoane la aceste parteneriate din partea organizației tale, dar și din partea altor organizații. De, uh, de curând am discutat și cu reprezentanții orașelor din Germania, pentru că ai dreptate la în data de 30 mai nu se va termina cu acea, această agenda urbană, ci abia atunci vom începe, vom începe să lucrăm mai departe. Parlamentul European colaborează foarte bine și cu președinția uh, olandeză, chiar dacă lucrurile ar putea funcționa și mai bine. Însă, după cum ai spus, uh, suntem pe calea cea bună, însă și după această dată trebuie să ne continuăm activitatea într-un mod adecvat. Cred că, într-adevăr, a venit rândul uh, Comisiei Europene, care a înființat aceste parteneriate, care trebuie să-și desfășoare activitatea pe o perioadă de trei ani și la sfârșitul acestei uh, perioade trebuie să ne prezinte un uh, obiectiv un lucru cerut nu doar de statele, de orașele de mari dimensiuni, dar și cele mici și de dimensiuni uh, medii. Și după cum am spus, Asociația Orașelor din uh, Germania este foarte interesată de această idee și ne spune în același timp că există uneori dificultăți uh, de a convinge anumite orașe să participe la acest principiu al parteneriatelor pentru că, în mod concret, nu se înțelege care sunt capacitățile, mijloacele care trebuie să fie uh, puse la dispoziție în aceste parteneriate, deci poate avem nevoie de câteva clarificări din acest punct de vedere. Comisia este punctul uh, nodal din punctul de vedere al uh, evaluărilor de impact, din punctul de vedere a înțelege, de a înțelege competențele care revin diferitelor uh, actori care participă la această strategie și sunt curioasă dacă toate aceste elemente vor fi incluse până la urmă în textul final al pactului, al acordului de la Amsterdam. Și după cum ai spus și tu, uh, abia după 30 uh, mai ne așteaptă activitatea adevărată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Maletici de cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei Boni pentru introducerea care ne-a prezentat-o. Cred că ați subliniat un punct deosebit de important și care lipsește până acum din punctul de vedere al punerii în aplicare a agendei urbane. A spus că Comisia Europeană participă, că Parlamentul European și orașele membre participă, dar lipsesc până acum la apel statele membre este un lucru esențial, pentru că nu putem pune în aplicare agenda urbană fără participarea statelor uh, membre, care ar trebui să sprijine uh, orașele și să armonizeze uh, necesitățile orașelor la nivelul statelor membre, pentru că există probleme orizontale. Pe lângă acestea există și probleme verticale care nu pot fi rezolvate decât în colaborare cu uh, parlamentele naționale și cu autoritățile guvernamentale. Noi putem contribui prin uh, discutarea implementării agendei urbane cu parlamentele naționale, pentru că statele, în statele membre, parlamentele uh, naționale și actorii uh, de resort trebuie să se implice în punerea în aplicare a acestei agende urbane. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Oldrich, are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cunoaștem prea bine activitatea organizației Eurocities în acest uh, sector și cât de puternică este influența acestei organizații și cred că este important să înțelegem că propunerea făcută de președinția țărilor de jos, acest tip de parteneriat este o formă de colaborare existentă deja între orașe. Eurocities uh, este implicată profund în această formă de cooperare și este vorba și de încercarea de a rezolva probleme viitoare. Și acest tip de colaborare uh, ar fi important dacă ar putea fi transformat la un alt nivel. Și Elementul interesant, interesant al propunerii țărilor de jos este crearea acestui mix 15 persoane din partea statelor membre, organizațiilor regionale și așa mai departe. Și cred că Comisia Regia Parlamentului European ar trebui să monitorizeze îndeaproape nu doar rezultatele, dar și activitatea acestor parteneriate. Există deja trei parteneriate în desfășurare Cred că știți că există parteneriatul prezidat de Slovacia în legătură cu locuințele. Există un alt parteneriat organizat de președinția țărilor de jos, deci există trei parteneriate deja înființate și care funcționează. Și ar fi deosebit de important, și insist asupra acestui lucru, Trebuie să avem șansa de a observa și de a monitoriza aceste parteneriate. Acest lucru va fi posibil dacă rolul Parlamentului European va fi clar definit în versiunea finală a textului pactului de la Amsterdam. Știu că se discută în continuare în care va fi rolul reprezentanților Parlamentului European. Însă, din punctul de vedere al prezentării um, doamnei secretar general al organizației Eurocities, am câteva întrebări adresate dumneavoastră, dar și membrilor comisiei noastre. Și aș mai avea și o remarcă. O întrebare. Conform agenții, uh, agendei urbane și conform pactului de la uh, Amsterdam, dimensiunea urbană are un caracter orizontal include toate politicile, transportul, politicile regionale, inovarea, noile tehnologii, totul se regăsește aici. Deci, dacă are acest caracter orizontal, cine considerați că își va suma rolul de coordonator? Comisia Europeană consideră că trebuie să participe cel puțin 5 com- uh, uh, comisari. Și atunci se pune întrebarea cine va avea rolul cu adevărat de coordonator. Comisia Europeană este pregătită să creeze un post, o unitate cu rol de coordonare? Știu că este o întrebare retorică, pentru că știu prea bine cum funcționează lucrurile și cu uh, și noi toți știm de fapt că nimeni nu își va asuma acest rol de, co- de coordonare. În uh, raportul doamnei Vesfal am cerut o coordonare. Am primit un uh, răspuns foarte politic, însă avem nevoie de o persoană responsabilă. Dacă acest domeniu este un caracter atât de orizontal. În al doilea rând, am o altă, un alt uh, dubiu. Știu că acest proces nu se va încheia odată cu data de 30 mai. Însă pe mine mă interesează ce se va întâmpla după cei trei ani. Jumătatea anului 2016, 17, 18, poate vom trece în anul 2019, deci concluziile parteneriatelor vor fi trase în anul 2019 și politicile de coeziune deci ar trebui să fie finalizate în momentul respectiv. Deci ce se va întâmpla care, după această perioadă de trei ani de parteneriat. Mă întreb dacă nu va fi prea târziu pentru politica de coeziune. Și cred că ar trebui să lucrăm la evaluarea impactului. Ar fi util să dispunem de toate aceste date în momentul în care vom discuta despre viitorul politicii de coeziune, astfel încât aceasta să nu ia o cale complet diferită. Deci avem nevoie de un follow-up nu doar al de rezultatele concrete, nu doar al pactului de la Amsterdam, dar și a, a acestor parteneriate care urmează să se desfășoare pe o perioadă de trei ani. Și o remarcă, un lucru, în domeniul unde nu sunt de acord cu Eurocities. Câțiva membrii ai Parlamentului European uh, luptă în continuare pentru politica pentru politici urbane. Poate din punct de vedere politic nu este o afirmație corectă, însă aceasta, acesta este rolul nostru al politicienilor, să cerem o politică europeană urbană, care să nu încalce principiul subsidiarității. Am înțeles că este mai corect din punct de vedere politic să discutăm despre agenda urbană. Însă mai devreme sau mai târziu cineva trebuie să spună că avem nevoie de o politică europeană urbană cu un uh, instrument uh, specific dedicat acesteia și așa mai departe. Cam atât doream să spun. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul. This moment is, is wonderful just before the Pact of Amsterdam. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt. Este foarte bine că ne aflăm în acest moment înainte de a ajunge la apogeul acestui val al urbanizării. În al doilea rând, analizând modul în care va funcționa acest pact. Se discută foarte mult despre angaj, uh, angajare, angajament. Eurocities va trebui să se implice în crearea unei uh, alianțe a doritorilor, celor care au uh, voință are dreptate Ion Olbricht. Este o agendă foarte cuprinzătoare, însă de ce în momentul în care urmează să discutăm viitorul politicii de coeziune, în momentul în care ajungem la uh, revizuirea cadrului financiar multianual, să nu avem o abordare integrată, așa cum am avut-o pentru regiuni. Și acum am ajuns să discutăm despre aceste nuclee ale Europei, orașele și putem să discutăm care este echilibrul pe care ne-l dorim între uh, cele două niveluri. Putem să purtăm de pe acum această dezbatere, nu trebuie să așteptăm 2-3 ani. Există diferite politici europene care influențează agenda urbană. Una dintre cele mai importante, cu un impact uh, mai mare, poate fi politica uh, regională. Și aș dori să spun că mă bucură faptul că foarte mulți uh, membri din comisia noastră vor uh, merge la Amsterdam pentru a participa la dezbaterea cu Consiliul. Ne-am întâlnit cu Comitetul uh, Regi Regiunilor și urmează să aibă loc întâlnirea de la Amsterdam. Și dacă vom spune la unison că formularea nu este potrivită, va fi foarte bine. Poziția Parlamentului nu este bine definită în acest text. Și este evident că noi suntem cei care trebuie să ne apărăm poziția și să ne implicăm în, dacă există un consens între noi, trebuie să încercăm să ne uh, consolidăm, să ne întărim uh, rolul pe care îl avem, pentru că așa dorim noi să arate aceste politici. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Cozzolino. Mm, Și eu consider că la sfârșitul lunii mai nu vom putea să spunem că am terminat acest proces. Din potrivă, se deschide o nouă etapă mult mai uh, interesantă, cu mai multe inițiative, mai mulți protagoniști, mai multe lucruri care se petrec și nu vreau să repet ceea ce se spune, aș face însă o propunere Eurocities despre modul în care noi, ce facem noi, revizuirea politicii de coziune, să poată să se întâlnească cu tematicile specifice agendei urbane. Nu trebuie să separăm artificial aceste tematici, pentru că asta este foarte contraproductiv. Și atunci, dacă se declanșează aceste planuri de acțiune pentru orașe, putem să încercăm să uh, facem ceva imediat după tăierea de la Amsterdam și să cerem Eurocities, care e cumva lider, să, să intre într-o nouă fază de consultări în legătură cu viitorul orașelor, ca să putem să punem pe roate acest proces. O alianță a orașelor care să ne ajute pe noi în uh, politica de coeziune și să fie iarăși o abordare de jos în sus și nu să fie trasată de la centru. Pentru că, bineînțeles, comisia, cu apelurile sale la ofertă și cu alte măsuri, ghidează acest proces. Și bineînțeles că Comisia trebuie să-și asume acest rol de direcționare a politicii urbane, însă de ce să nu poată fi orașele cele care solicită lucruri, care propun lucruri și împreună cu Comisia Regii să vedem, să ne întâlnim peste 6, 8, 10 luni cu aceste orașe în care să ne confruntăm ideile în legătură cu ce poate să însemne politica de coeziune după 2020. Deci un mod de a lucra împreună, de a lucra cu Eurocities și să nu ne uh, risipim și să nu risipim resurse utile așa cum se va spune și la Amsterdam, și să lucrăm împreună, pentru că luna mai să nu fie, bineînțeles, încheierea unui proces, ci din potrivă, uh, o nouă etapă care să ne concentreze și mai mult asupra chestiunii agendei urbane. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit la această dezbatere. Desigur, este foarte important să identificăm rolul Comisiei Regii și al Parlamentului European în acest proces. Cu toții suntem de acord că lucrurile nu se vor opri pe 30 mai. Vom continua să discutăm cu parlamentele naționale, cu autoritățile locale și regionale în contextul diferitelor uh, unor diferite evenimente, vom dialoga și cu Eurocity și sper că vom găsi cea mai bună cale de urmat în viitorul apropiat. Preconizăm să organizăm o reuniune cu reprezentanții parlamentelor naționale. Agenda urbană și pactul de la Amsterdam pot să se regăsească pe ordinea de zi acestor uh, reuniuni viitoare. Vom uh, discuta în continuare cu reprezentanții autorităților locale și cu reprezentanții orașelor dacă doriți să reacționați la cele spuse sau să trageți concluziile, vă dau cuvântul. Da, dar câteva remarci. În ceea ce privește politica, politica europeană urbană, cred că suntem într-o etapă în care ne dorim să creăm o politică europeană urbană. Aceasta este viziunea noastră, însă dacă nu vom stabili structurile de guvernanță potrivite, nu vom avea bazele, fundațiile necesare care să ne permită să ajungem în această situație. Putem să vorbim despre un uh, cadru, despre guvernanță. Avem nevoie de această competență uh, pentru a putea cere crearea unei politici europene, o competență a Uniunii Europene legată de orașe. Deci, pentru mine este important să creștem să devenim mai puternici în acest cadru pentru a putea să construim fundațiile unei politici europene urbane. Apoi, Kerstin a menționat acest lucru. Cine să participe la aceste parteneriate? Pentru mine este important să găsim cea mai potrivită guvernanță internă. Nu este nevoie de participarea tuturor celor 20.000 de orașe europene, ci participarea trebuie să fie una foarte transparentă, canalele de transmitere a mesajelor dinspre comunitatea orașelor, dinspre orașe, înspre aceste uh, parteneriate trebuie să fie clar definite, astfel încât aceste mesaje să poată contribui la crearea unui consens. Eu mă referisem la uh, rețelele, rețele de reprezentanți a acestor orașe. Deci pentru noi este important să uh, potențăm ceea ce avem deja, nu trebuie să reinventăm roata, ci să îmbunătățim canalele de comunicare și să permitem Comisiei și statelor membre să participe la acest cadru deja prestabilit. Noi suntem, ne asumăm răspunderea cel puțin pentru cele 140 de orașe reprezentate de noi, dar suntem dispuși să colaborăm și cu ceilalți reprezentanți uh, care vor participa la aceste parteneriate. Apoi, follow-up, ce se va întâmpla după uh, aceste parteneriate. Politica de coeziune este foarte importantă pentru că uh, metoda agendei ur- urbane poate fi aplicată în politica de coeziune. Astfel ne putem aplica, uh, asigura că obiectivele, prioritățile agendei urbane sunt respectate, însă, după cum am spus, există și alte sectoare relevante. Apoi, din punctul de vedere al uh, regulamentului, urmează revizuirea la jumătatea termenului și cu această ocazie trebuie să ne asigurăm că mesajele transmise de orașe se regăsesc în politicile sectoriale. De aceea, celelalte comisii ale Parlamentului European poate ar trebui să se implice mai mult și intergrupul urban ar trebui să aibă un rol specific în acest punct de vedere pentru a ne asigura că, de exemplu, în legislația sectorială de transport se reflectă mesajele din, venite din partea orașelor. Este un lucru valabil și pentru domeniul mediului înconjurător și așa mai departe. Deci trebuie să participe uh, ministerele de resort, ministerele sectoriale, în coordonare cu dumneavoastră și cu, între ghilimele, comisiile sectoriale ale Parlamentului European pentru a avea un, un adevărat follow-up. Legătura acum cu coeziunea și aici avem câteva mesaje de transmis coeziunea, anvelopa politicii de coeziune este a doua ca importanță din uh, bugetul uh, european. Deci, politica de coeziune este crucială. Foarte multe investiții uh, se referă la orașe și am văzut că situația s-a îmbunătățit pe parcursul anilor, în diferitele perioade de programare, mulțumită membrilor Parlamentul European care au cerut o dimensiune mai puternică urbană în politica de coeziune. Însă nu am ajuns în situația optimă până acum. În primul rând trebuie să înțelegem ce urmează să se întâmple cu politica de coeziune și primul meu, uh, meu mesaj se referă la un calendar potrivit. Nu spun că deja uh, suntem în întârziere, însă uh, dacă ne gândim că autoritățile de gestionare încep să Uh, încep să cheltuie acești bani acum, la 2 ani după adoptarea regulamentului. Însă dacă nu începem de pe acum să ne gândim uh, care este, care este structura, um, regulamentul pe care ni-l dorim pe viitor, vom asista la același dezastru la care asistăm astăzi. Întârzieri, al doilea regulament uh, amânat, actele delegate și actele de punere în aplicare privind, uh, privind uh, instrumentele um, inovatoare financiare, pentru că nu au fost definite, nu a fost definită situația instrumentelor de capital și cum pot fi folosite acestea. Deci trebuie să într-adevăr, să ascultați uh, vocea regiunilor, vocea orașelor încă de pe acum și trebuie să înțelegem ce ne dorim pe viitor. Și un alt mesaj pe care doresc să vi-l transmit din acest punct de vedere. Dacă ne dorim o politică de coeziune complet diferită, trebuie să fim foarte precauți când vine vorba de, de punere în aplicare. Eu trăiesc în această lume a celor care pun în aplicare politica de coeziune și este o lume foarte dificilă. A devenit foarte, foarte greu de a implementa toate sistemele, sistemele de implementare, sistemele de gestionare, de control și așa mai departe. Dacă acum vine cineva și ne spune politica de coeziune va fi total schimbată, cred că veți asista la o revoluție. Numai, nimeni nu va mai dori să uh, Uh, cheltuiască fonduri din politica de, de coeziune. Deja beneficiarilor le este foarte greu să își dorească și să poată cheltui aceste fonduri. Deci trebuie să ne asigurăm că modificările reprezintă fie eliminarea totală a politicii de coeziune și înlocuirea acesteia cu altă politică, fie ne asigurăm că temeiul juridic, temeiul de reglementare este mai flexibil pentru a putea face față problemei refugiaților, cum putem adapta programele operaționale pentru a face față uh, problemelor de acum. Este foarte, foarte dificil să facem aceste adaptări, pentru că să nu uităm, avem, avem o gestionare partajată a acestor uh, acestor fonduri și toate consecințele care decurg din această gestionare uh, partajată. Însă nu, nu, nu cred că este o idee oportună de a schimba în totalitate această politică de coeziune. Știu că Comisia Europeană analizează și alte posibilități de a folosi politica de coeziune, de a oferi finanțare statelor membre în urma avansării agendelor de reformare, să se recurgă doar la instrumente financiare. Nu știu care este părerea dumneavoastră din acest punct de vedere, însă cred că pentru noi este important să înțelegem care sunt dorințele dumneavoastră pentru viitorul politicii de coeziune. În ceea ce privește agenda urbană, pentru noi politica de coeziune trebuie să aibă un uh, caracter mai pronunțat urban. Noi ne dorim întotdeauna și mai mult. Ne dorim delegarea, o mai mare delegare a competențelor înspre orașă. Există diferite Uh, proiecte și delegarea competențelor este deosebit de importantă dacă ne dorim îndeplinirea unei uh, implementări uh, integrate. Prin programele operaționale nu se ajunge la o adevărată integrare la fața locului în zonele urbane. Este un alt element important pentru noi. Ce, un alt element important sunt parteneriatele nu doresc să repet aceste cifre. 75% din populația europeană care trăiește în orașe și așa mai departe. Însă aceasta este realitatea. Dacă vă doriți o Europa competitivă, orașele vor avea un rol foarte important. Dacă politica de coeziune uh, urmează să devină mai urbană, atunci statele membre trebuie să lucreze la acordurile de parteneriat Uh, într-o colaborare mai strânsă cu orașele. Acum există o cooperare din punct de vedere al uh, selectării. Statele membre sunt cele care pot decide dacă își doresc sau nu ITIs. Nu este suficient. Trebuie să mergem și mai departe. Și apoi, acțiunile inovatoare urbane. Cred că ați văzut cât de multe orașe au răspuns acestui apel. Este o bună modalitate de a permite orașelor să inoveze fără a impune dificultatea fondurilor FEDER. Abordarea integrată acum, parteneriatele și cred că m-am referit la principalele mesaje importante în această etapă în care ne aflăm. Noi suntem dispuși, deschiși oricărui uh, schimb de opinii, la orice nivel, la nivel tehnic, pentru a vă furniza experiențele noastre, sfaturile practice privind punerea în aplicare urbană a fondurilor structurale, ce funcționează, ce nu merge bine ce poate fi îmbunătățit. După cum am spus, avem nevoie de o politică de coeziune deschisă înspre toate teritoriile. Este o altă bătălie importantă pe care dacă va trebui să o purtăm în continuare, o vom sprijini. O politică mai urbană, cu o legătură și mai pozitivă cu lumea rurală, pentru că această dihotomie între urban și rural nu este utilă nimănui. Este o legătură care poate fi gestionată mai bine de zonele uh, urbane, în temeiul unor adevărate uh, parteneriate când vine vorba de dezvoltarea programelor operaționale și nu în ultimul rând o politică de coeziune mai simplă. Am făcut parte din grupul la înalt uh, nivel privind simplificarea fondurilor structurale și vă pot spune că există cel puțin 3-4 domenii cu un caracter foarte politic de care trebuie să ne ocupăm. Problemele auditului, punctul care ține de ajutoarele de, de stat, calendarul, uh, probleme, problemele care uh, țin de legislația primară și cea secundară. Aș putea să vă vorbesc întreaga zi despre toate aceste puncte și uh, vă stau la dispoziție oricând doriți să avem un asemenea schimb de opinii și vă puteți uh, baza pe noi pentru a vă transmite părerea orașelor. Thank you very much having you today here with us. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Este programul nostru de control parlamentar acesta, dar uh, este și un proces de pregătire pe care dorim să-l avem uh, al Comisiei Regii în vederea uh, Uh, discuțiilor, dezbatilor legate de politica de coeziune. Am discutat ieri și cadrul financiar multianual și e vorba și de alte astfel de pregătiri. Am uh, recepționat mesajul dumneavoastră. Ne gândim la întâlnirea cu parlamentele naționale, ne mai gândim la dimensiunea urbană, la agenda urbană care să fie plasate în centrul viitoarei politici de coeziune. Suntem în plină discuție în acest sens. Deci, de fapt, bateți la niște uși deja deschise. Ne bucurăm că sunteți aici cu noi și că, bineînțeles, vom colabora și pe viitor și sper că veți veni, bineînțeles, și pe viitor la întâlnirile noastre, orice formă vor îmbrăca acestea, pentru a discuta viitorul politicii de coeziune și rolul Eurocities în acest context. Dacă nu mai sunt alte sugestii, vreau să vă mulțumesc foarte mult și ne vom revedea. Vă mulțumesc! Dragi colegi, continuăm acum următorul punct de pe ordinea de zi, aprobarea deciziilor luate de coordonatori care s-au întâlnit ieri. Ați primit deciziile respective pe e-mail după întâlnirea de aseară. Dacă le aprobați, se pare că da, nu sunt obiecțiuni. Diverse? Nu. Nimic la diverse. Profit de această ocazie pentru a vă reaminti că o întâlnire e organizată de PPE în legătură cu rolul orașelor în politică de coeziune la ora 3 și 30 în sala de lectură uh, a bibliotecii. Domnul Weigel va deschide balul și vor vorbi, printre alții, doamna Hubner. Bun, asta este tot pentru astăzi și vă reamintim că următoarea ședință a noastră are loc pe 24 mai, într-o marți, de după masă, avem doar o întâlnire de jumătate de zi. E ultimul meu mesaj. Mulțumesc interpreților, spune doamna președinte. Mulțumim tuturora și am încheiat lucrările.